Domnul președinte. Good evening, colleagues. The sitting is... Bună seara, dragi colegi. Reluăm sesiunea. The first item on our agenda. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind pachetul de produse farmaceutice. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Präsidentin Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor,